Hello everyone. I would like to invite you to have uh, Bună ziua tuturor! Vă rog să luați loc pentru a putea începe al doilea panel. Suntem în întârziere foarte mare. La un moment dat vom fi uh, întrerupți de pre- prezența președintelui Tajani, care se va adresa uh, reuniunii la 5 fără un sfert, așa cum este prevăzut. Eu sunt Adina Vălean sunt uh, președintele Comisiei uh, ENVI din Parlamentul European, Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Sănătatea Alimentelor, Siguranța Alimentelor. Sunt președinte acestui panel în care reprezentanții din partea Comisiei Europeană, colegi și uh, deputați europeni și experți um, vor vorbi despre mări și oceane sănătoase și curate. Voi face câteva precizări introductive, după care îl vom asculta pe directorul general al Comisiei Europene pentru Cercetare și Dezvoltare uh, și Inovare, domnul Jean-Éric Paquet, doamna Joanna Drake, um, director general adjunct la Direcția Generală pentru Mediu, după care îmi face mare plăcere să le dau colegilor deputați europeni cuvântul, colegi care au jucat un rol important uh, anul acesta pentru a se asigura că Uniunea Europeană joacă un rol de frunte în dezvoltarea durabilă. După aceea vom da cuvântul vorbitorilor care reprezintă părțile relevante, interesate. Din păcate nu vom avea foarte mult timp pentru un uh, dialog foarte activ. Voi spune câteva cuvinte introductive acum. Știm uh, cu toții că 7% uh, din suprafața pământului reprezintă um, oceanele. Uh, știm că mările ne dau uh, mâncare, energie, medicamente și agrement, dar aceasta nu este decât o jumătate din ce uh, ne oferă mările. Ele ne acordă de asemenea, asigură oxigenul și consumă dioxidul de carbon. Serviciile oferite de oceane, cu alte cuvinte, sunt cruciale pentru supraviețuirea omenirii. Activitatea umană are efect negativ semnificativ asupra ecosistemelor oceanelor din cauza schimbărilor climatice și acidificării um, um, din cauza poluării uh, mărilor, uh, pescuitului excesiv și a speciilor marine excesiv, um, invazive. Normele recente și îndrumările um, încearcă să combată aceste fenomene. Noi la Comisia Envi am încercat totdeauna să um, creștem nivelul de ambiție al propunerilor negociate. Colegii care vor lua cuvântul după mine vă vor uh, furniza elemente specifice pe care Parlamentul le-a introdus în legislație pentru a îmbunătăți statutul oceanelor, însă intrarea în vigoare a legislației este doar un pas Uh, un prim pas esențial. În ceea ce privește politicile generale, cu strategia din directiva um, maritimă, pentru strategia maritimă, a uh, stabilit acum 11 ani obiectivele de îmbunătățire a statutului mărilor uh, până în 2020. La nivel ONU, obiectivul de dezvoltare durabilă 14 vorbește despre utilizarea sustenabilă a mărilor și oceanelor, care fa- și fa- acest lucru face parte din unul de obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda 2030. Pentru a atinge acest obiectiv avem foarte puțin timp la dispoziție. Anul trecut, raportul Comisiei um, de evaluare a programelor statelor membre de măsuri conform directivei privind uh, cadrul strategic uh, maritim a, a arătat că statele membre au făcut eforturi semnificative pentru uh, a implementa măsuri în acest sens. Cu toate acestea, evaluarea arată că nu toate uh, presiunile asupra mediului marin sunt acoperite adecvat de măsurile luate de statele membre. Programele în sine au niveluri diferite de ambiție și dacă dorim să avem un status adecvat pentru mările din Uniunea Europeană, pentru cei un, un, cele 11 elemente din directivă uh, rămâne foarte improbabil. Agenția de Mediu Europeană uh, spune că multe dintre politicile implementate, deși au rezultate pozitive, nu au eliminat presiunile asupra mediului marin. Din contra, acestea sunt din ce în ce mai mari. Um, Revizuirea mijlocului perioadei din 2015 în legătură cu strategia biodiversității arată că progresele care s-au făcut um, uh, nu sunt suficiente. În anumite domenii, Uniunea Europeană arată că își um, aduce contribuția la atingerea obiectiv, obiectivului 14 uh, de dezvoltare durabilă și obiectivelor acestuia am creat uh, zone de protecție maritimă. În ceea ce privește problema alarmantă a poluării mărilor, Um, în 1988 a fost evaluată prim, pentru prima dată um, zona contaminată din uh, ocean, The Plastic Patch. Um, până în 2050 se pare că în măr va fi mai mult plastic decât pești. Pentru a aborda această urgență, Uniunea Europeană folosește un uh, set extins de instrumente, printre care și regulamentul privind prevenirea și gestionarea deșeurilor, Uh, primirea în porturi a uh, deșeurilor generate de nave și uh, rezidurilor de la cargo, de transportul marim. În 2018 am modificat pachetul deșeuri, um, am modificat și chestiuni legate de plasticul de unică folosință. În decembrie aceasta a fost adoptată. Ehm, și uh, ea uh, stabilește reguli mai stricte pentru ambalajele de plastic și produsele de plastic. Ehm, acestea sunt uh, cele mai răspândite produse găsite pe plajele europene. Există um, alternative pentru plastic și acest, plasticul va fi înlocuit de alte substanțe. E clar că oceanele au nevoie de o mai bună gestionare și îngrijire. Acestea nu se pot uh, realiza decât printr-o puternică cooperare internațională. Susținem introducerea instrumentelor obligatorii, precum conservarea și utilizarea sustenabilă a biodiversității marine în uh, elementele uh, din un clos. Trebuie să existe angajament la toate nivelurile, de la nivelul ONU până la fiecare consumator individual. Acestea au fost precizările mele introductive și acum uh, îmi face mare plăcere să-i dau uh, cuvântul domnului Jean-Henri Paquet, directorul general al Directoratului General al Comisiei Europene pentru Cercetare și Inovare. Aveți 5 minute, domnule Paquet. Thank you very much, um, dear Gesine Meissner. Thank you very much also for Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această invitație. După ce a luat cuvântul Vusel uh, Moedas și în fața lui Carlos, bineînțeles, uh, vreau să vorbesc despre situația cercetării oceanelor uh, și situația pe, situația pe viitor și pregătirea următorului program cadru Horizon Europe. Cred că putem spune, și asta s-a reflectat și în uh, sesiunea anterioară și doamna Valean a spus acest lucru, oceanele noastre se schimbă pe toate, uh, pe toate planurile, oceanele sunt responsabile pentru uh, condițiile meteorologice care se schimbă, vremea devine din ce în ce mai imprevizibilă și iată ce furtune au loc în Mozambic zilele astea, Acestea sunt condiții meteorologice care până acum erau necunoscute, iar iată structura oceanelor noastre se schimbă. Apoi oxigenul din oceane. Oceanele produc aerul pe care îl respirăm și asta se schimbă. Oceanele ne dau alimentele pe care le mâncăm, dar și aici se schimbă lucrurile. Oceanele noastre sunt uh, uh, colectorul de carbon cel mai mare și asta se schimbă însă și uh, nivelul mării se schimbă, iar măsurile noastre de compensare și de adaptare uh, încă nu sunt definitivate, iar uh, ni s-a arătat deja că în 2016 nivelul mediu al mării mediu era cu 20 cm mai mare decât acum 20 de ani și s-ar putea să mai crească cu 60 de cm până la sfârșitul secolului. Oceanele sunt uh, cea mai mare sursă de biodiversitate, genomul uh, planetar, așa să se schimbă și uh, vorbitorii din uh, grupul anterior au arătat acest lucru foarte bine. Dar oceanele noastre sunt în egală măsură și uh, o nouă frontieră pentru inova- inovare. Avem o economie albastră nouă care uh, se dezvoltă acum din orașe cu noi surse de proteine, de energie, de acvacultură și de produse maritime, care, bineînțeles, va duce la dezvoltarea economiei circulare. Dar dacă se schimbă atât de profund oceanele și oceanele sunt atât de importante pentru soarta noastră, oare știm suficient despre oceane? Oare înțelegem uh, suficient oceanele și mările noastre? Iar uh, discuția arată că nu știm suficient și uh, și că acum, înainte de 2030, asta este ultima noastră șansă de a înțelege oceanele și de a rezolva nevoile oceanelor. Eh, cunoaștem spațiul și sistemul solar mult mai bine decât oceanele și acesta este un paradox. Majoritatea oceanelor rămân să fie cartografiate, nu au fost cartografiate, însă se fac multe, multe lucruri la nivel internațional și la nivel european, dar e nevoie de mai mult. Și asta face Horizon Europe, în care a transformat din oceane, care a făcut din oceane o zonă strategică cu un grup cheie al resurselor naturale, dorește să facă acest lucru, pentru că, dar nu poate să facă asta singur, un program european nu poate să facă asta singur, ci dorește să-și aducă contribuția în acest sens. Carlos Moedas a vorbit deja în această după-amiază despre ambiția instituțiilor europene de a se implica în misiuni de cercetare. Una din aceste misiuni uh, va fi dedicată um, oceanelor și mărilor curate, iar aceste misiuni schimbă datele jocului, fiindcă nu numai că fac din cercetare uh, și oceane, elemente importante pentru cetățenii noștri. Europa va dezbate viitorul oceanelor, cetățenii vor vedea acest lucru și sperăm noi Europa va defini modul în care se dorește ca, în care doresc statele membre și instituțiile europene să facă față acestor provocări legate de oceanele noastre. Deci eh, misiunea va avea rezultate foarte specifice și calendare foarte clare pentru a ne asigura că rezultatele misiunii de cercetare vor fi puse în aplicare. După care, această misiune va stabili o agendă științifică și de cercetare, nu numai privind Horizon uh, Europe, pentru că trebuie să se agrege resurse la nivel european, la nivelul programe naționale, la nivelul uh, capacității de cercetare publice și private, instituții de institute oceanografice și uh, toți actorii vrem să fie implicați aici în această agendă și dorim ca aceste misiuni să aibă un impact și mai mare, pentru că până la urmă această agendă de cercetare trebuie să meargă mână în mână cu o discuție, așa cum spuneam, privind politicile oceanografice, fiindcă nu se poate schimba situația prin cercetare, ci prin politici publice, pe baza rezultatelor cercetării și pe baza uh, soluțiilor promovate prin proiectele de cercetare care pot să schimbe lucrurile într-adevăr. Deci să facă o legătură între cercetare, între știință și uh, politici. Deci, la asta se referă aceste emisiuni și noi sperăm că într-adevăr va schimba datele jocului în ceea ce privește provocările care se confruntă oceanele noastre și vom discuta în continuare despre oceane în faza de pregătire a Horizon Europe. Așa cum a spus Carlos, uh, sperăm să uh, finalizăm proiectul în prima fază a negocierilor Uh, privind uh, Horizon Europe uh, și asta va permite tuturor părților implicate din Europa, inclusiv cele, interesate de OCN, să se întrunească și să discute prioritățile pentru anul viitor, pentru că în momentul în care putem să lansăm programul la începutul lui 2021, vom ști care, vor, care sunt prioritățile și vom lua măsuri. Europa este maritimă, avem cea mai mare linie de coastă din întreaga lume, 68.000 de kilometri, de două ori mai mult decât Rusia și de trei ori mai mult decât SUA. Cultura și istoria și viitorul nostru sunt uh, eminamente ale unei uh, uniune a oceanelor și uh, sperăm că programul de cercetare împreună cu politici publice mult mai ambițioase vor ajuta uh, Uh, vor face în așa fel încât oceanele să rămână un element central al mediului nostru înconjurător. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pache. Dau acum cuvântul uh, doamnei Drake. Um, for the opportunity. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vălean, pentru că mi-a oferit această oportunitate. Uh, Planeta noastră este acoperită de apă în mare parte și de aceea uh, pentru viața pe pământ sunt indispensabile mările și bunăstarea lor. Acest lucru a fost uh, spus în repetate rânduri uh, de antevorbitorii mei și chiar și de Jean-Eric care tocmai a vorbit. Pentru a vedea ce contribuție ne-am adus noi ca Uniunea Europeană și ce trebuie uh, să mai facem, este necesară această conferință. În primul rând, masa, marea este sursa multor activități umane care generează servicii și asigură resurse de care depindem foarte mult astăzi. Cu toate acestea, aceste activități umane, fie că e vorba de pescuit, de uh, Uh, transport, uh, de energie sau agricultură, acestea fac presiune asupra vieții maritime și marine și a habitatelor și amenință funcția primordială a oceanelor, care este menținerea în viața a planetei înseși. Adesea ne lăudăm cu uh, cadrele noastre legislative ambițioase. Într-adevăr, suntem ambițioși pentru că vrem să fie holistice, protectoare și să poată fi implementate. Eh, mediul, pescă, pescuitul și alte reguli, eh, printre care și eh, angajamentele internaționale, sunt înglobate într-o singură abordare pentru a proteja mediul marin. Nu este un sistem perfect, dar mulțumită lui statele membre fac progrese la unison și se apropie mai mult de obiective, încercând să aibă o abordare mai strategică pentru protecția oceanelor. Statelor membre li se cere să aibă un status de mediu adecvat, adică mări curate, sănătoase și productive până în 2020. Este de asemenea clar că atunci când uh, fotografiem ce se întâmplă, situația reală în fiecare din statele membre, constatăm că mai sunt multe de făcut și este puțin probabil uh, ca mediul uh, să fie um, să aibă într-adevăr o stare bună pe undeva. Deci nu credem că până în 2020 vom atinge acest obiectiv. Oceanele sunt într-o stare îngrijorătoare și sunt supuse presiunilor continue. Problema stă în implementare. Acest lucru a spus-o, l-a spus Comisia Europeană de mai multe ori, mai multe rapoarte. Însă există și alți factori care agravează situația. este nevoie de mai mult decât de forța um, um, de conducere a Uniunii Europene pentru a ne atinge obiectivele uh, globale. Și vă dau exemplul plasticelor de unică folosință. Trebuie să ne gândim și la buna guvernanță, însă nu mă voi referi acum la acest lucru. Cooperarea regională este cheie dacă vrem să ne reducem impactul asupra mărilor în ceea ce privește poluarea. Uh, și uh, reducerea biodiversității, care nu cunosc uh, granițe. Noi suntem invadatori din punctul de vedere ai mărilor, amenințăm habitatul marin, nu putem proteja speciile marine și nu putem uh, spori numărul speciilor marine. De aceea e bine să, de- să desemnăm zone de protecție marină. Avem acum 11% din uh, mările uh, noastre acoperite de astfel de zone de protecție marină. La nivel global, media este de 7%. Însă, uh, trebuie să facem o gestionare sănătoasă pentru a avea beneficii atât economice cât și sociale. Poluarea, deșeurile marine sunt uh, exemplul unei economii uh, ineficiente. Um, în loc să le reînglobăm în economie, ele ne poluează mările. Regulile pentru uh, gestionarea deșeurilor marine reprezintă deja o bază solidă pentru a combate poluarea cu plastic a mărilor, însă mai sunt multe de făcut. Strategia pentru plastice se referă și la deșeurile marine, alături de alte inițiative care au ca obiectiv îmbunătățirea situației eh, economice și calității ehm, reciclării plasticului, promovând inovarea. Uh, plasticele găsite pe plaje și uh, echipamentele de pescuit uh, pierdute sau abandonate sunt și ele uh, incluse alături de uh, uh instalațiile de primire din porturi. Există, desigur, lacune de cunoștințe care trebuie să fie uh, umplute. Uh, avem uh, proble probleme uh, în ceea ce privește chiar și zgomotul subacvatic, și um, creșterea mm, acvaculturii, dezvoltarea acvaculturii. Este încurajator că s-au făcut atât de multe pentru mările și oceanele noastre, însă trebuie să recunoaștem că putem face mult mai mult. Împreună um, creștem um, nivelul de înțelegere a oportunităților și amenințărilor uh, care se conturează Trebuie să acționăm împreună și să tratăm apele cu respectul cuvenit. Thank you. Thank you, very, thank you very much. Now it's my pleasure. Mulțumesc foarte mult. Președintele Parlamentului European, Antonio Cam Tajani, va lua cuvântul în ședință. Prin urmare, vă rog să trecem cu toți în primul rând și vom reveni la prezidiu după aceea. pomeriggio a tutti. Bună ziua tuturor. Bun venit în emiciclu Parlamentului European. În primul rând, aș dori să le mulțumesc lui Ghezine Maisner, delegată specială al Parlamentului și a mea personală pentru afaceri maritime, care a fost unul dintre promotorii speciale acestui eveniment. De asemenea, îi salut pe comisarii Vela și Moedes, pe mm, Alen Codec, președintele Comisiei PEC, Adina Valean, președinta Comisiei ENVI și Hans Olaf Henkel, vicepreședinte a Comisiei ITRE. Pentru mine este o mare plăcere să putem găzdui în hemiciclul Parlamentului European peste o mie de participanți, printre care cetățeni, cercetători, oameni de știință, legiuitori, întreprinzători și reprezentanții societății civile la începutul mandatului meu am organizat 11 conferințe de nivel înalt aici în Parlamentul European de la cercetare la patrimoniu cultural, Africa, migrație, era digitală, până la energie curată. Am implicat cetățeni, întreprinderi, lucrători, asociații, instituții și entități de cercetare pe teme fundamentale pentru Europa și pentru cetățenii noștri. Astăzi am dorit să abordăm o temă de importanță primară, aceea al viitorului oceanelor noastre. Este o conferință pe care ne-am dorit-o, asta și datorită încăpățânării trimisei mele speciale, uh, că s-a ajuns la organizarea acesteia. N-a cedat uh, deloc. A tot insistat că trebuie să organizăm acest eveniment înainte de alegerile europarlamentare, fiind vorba de un eveniment uh, de extraordinară importanță asupra căruia nu putem să nu insistăm. În ceea ce privește schimbările climatice, um, combaterea plasticului, ne aflăm în linia întâi. Pentru a garanta un viitor pentru planeta noastră, trebuie să fim guvernanți responsabili și să acționăm imediat. Calitatea de lider a Uniunii în politicile de mediu trebuie să fie un exemplu pentru toți actorii globali. Vrem să dezvoltăm um, o sinergie mai mare între industrie și mediu, punând accentul pe responsabilitate socială, inovare, ocupare și creștere sustenabilă. Săptămâna trecută la Strasburg am votat o rezoluție importantă pe tema climei care salută uh, comunicarea Comisiei O planetă curată pentru toți. Noi vrem o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere climatic. Susținem decarbonizarea cu obiectivul de a reduce la zero emisiile nete cu gazelor cu efect de seră până în 2050. Facem apel la statele membre pentru a se angaja pentru realizarea acestui obiectiv există gri- riscuri grave datorită schimbărilor climatice. Conform Agenției Europene pentru Mediu, între 2010 și 2016, pierderile medii anuale în Uniune datorită condițiilor meteorologice și climatice extremă s-au cifrat la circa 12,8 miliarde de euro. Dacă nu se vor lua alte măsuri, într-un scenariu cu emisii ridicate, costurile anuale a inundațiilor din UE ar putea crește până la suma de 1000 de miliarde de euro până în 2100. Agenția consideră în plus că, între 2003, că până în 2030 50% din zonele populate din UE va risca să se confrunte cu un mare deficit de apă. În acest sens solicităm o tranziție energetică justă și integrarea temelor de mediu în toate politicile Uniunii, inclusiv în politica comercială. Toate acordurile comerciale semnate de UE trebuie să fie pe deplin compatibile cu acordul de la Paris, atât pentru îmbunătățirea acțiunii globale împotriva schimbărilor climatice, cât și pentru a garanta condiții de egalitate pentru întreprinzătorii noștri. Acest Parlament consideră că prosperitatea economică, competitivitatea industrială și globală și politica climatică se întăresc reciproc. Trebuie să investim mai mult în inovare industrială, tehn- tehnologii digitale, tehnologii curate și eficiență energetică pentru stimularea creșterii, consolidarea competitivității, promovarea viitoarelor competențe și crearea de milioane de locuri de muncă. Nu putem să continuăm să exploatăm și să poluăm oceanele. Am luptat pentru a înscrie conservarea Uh, inteligența oceanelor printre obiectivele ONU de dezvoltare a mileniului. Am fost printre primii care am votat acordul de la Paris la conferința ONU, ONU cu privire la oceane din iunie 2017. Am contribuit la definirea 19 angajamente ambițioase de la reducerea deșeurilor marine, la monitorizarea apelor și la reforma guvernanței oceanelor. Lucrăm pentru a adopta instrumente juridice internaționale cu privire la biodiversitatea marină și pescuitul ilegal. Vrem să ajungem la un cadru juridic unic pentru toate activitățile legate de oceane. Astăzi există peste 150 de milioane de tone de plastic în oceanele noastre. În fiecare an ajung în mare alte 8 milioane de tone. Dacă continuăm în acest ritm, până în 2050 în oceane și mări vom avea mai mult plastic decât pește. Este o daună nu doar la adresa mediului, dar și pentru sectorul economic și în special turismul și industria piscicolă. 70% din obiectele care poluează mările noastre sunt obiecte de unică folosință. În acest sens, Parlamentul European a aprobat o adoptat o directivă care interzice plasticul de unică folosință până în 2021. Pachetul cu privire la economia circulară pe care l-am adoptat anul trecut modifică modul în care producem stimularea reciclării deșeurilor urbane și reutilizarea reprezintă cheia pentru un viitor durabil. Reciclarea unui milion de tone de plastic echivalează cu a scoate de pe străzi un milion de mașini. Plenarea trecută la Strasburg am adoptat o directivă care nu mai consideră automat ca producător pescarul care aduce pe uscat uh, deșeurile care s-au prins în uh, plasele lor. Astfel <clears throat> vrem să nu mai trebuiască să aleagă între a le arunca înapoi în mare sau a-și asuma costurile de îndepărtare. De asemenea, altă măsură este stimularea eliminării <clears throat> deșeurilor pe uscat, care este uh, garantată de prezentul unui lage adecvate pentru colectarea deșeurilor și sper că statele membre să transpună cât mai repede această directivă cu circa 5,4 milioane de lucrători și o valoare adăugată de 500 de miliarde de euro pe an, așa numită economie albastră este un sector fundamental în Europa. Câteva sectoare au în continuare potențial de creștere. Astăzi, 75% din comerțul exterior și 37% dintre schimburile comerciale din interiorul Uniunii noastre se efectuează pe mare. De aceea este important să lucrăm pentru a avea transporturi maritime mai eficiente. În bugetul Uniunii pe 2021-2027 sunt prevăzute măsuri pentru susținerea acestui scop. Mări și coaste curate trebuie să fie motorul economiei europene, pentru că sunt o resursă economică, comercială și turistică unică în lume. În ceea ce privește industria piscicolă, aceasta furnizează consumatorilor europeni circa 6,5 milioane de tone de pește pe an și o asigură locuri de muncă pentru 350.000 de europeni. Trebuie să susținem în continuare sectorul piscicol cu Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Și vrem să conservăm și calitatea de lider în pescuitul durabil. Din acest motiv, în toată această legislatură am lucrat la regulamentul cu privire la colectarea datelor și cel cu privire la flota externă. În încheiere, multe descoperiri europene au fost decisive pentru conservarea planetei. Mă gândesc la invenția plasticului biodegradabil, la materialele reciclabile sau la tehnologiile pentru reducerea emisiilor. Prin intermediul programului Copernicus avem date fundamentale pentru a înțelege mai bine planeta noastră și pentru a gestiona într-o manieră sustenabilă mediul în care trăim. Iată că politica spațială servește și pentru apărarea patrimoniului nostru natural, pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru a avea o bună monitorizare a terei. Serviciile Copernicus sunt o resursă importantă pentru gestiunea zonelor urbane, pentru dezvoltarea durabilă, protecția naturii, planificarea regională, agricultura, pescuitul, sănătatea, protecția civilă, infrastructurile, transportul și turismul. De aceea cerem eforturi mai mari în investiții pentru inovare și cercetare. E adevărat că în propunerea Comisiei figurează o creștere pentru pachetul care înainte era Orizont 2020, care s-a transformat în Orizont Europa, însă vrem să fim mai ambițioși și în propunerea Parlamentului European venim cu o majorare suplimentară față de comisie. Am cerut o sporire cu 50% din fondul acestui program până la confluența sumei de 120 de miliarde de euro și solicităm ca cel puțin 30% din acțiunile prevăzute în viitorul buget al Uniunii și, uh, și 35% din programul Orizont Europa să fie alocate într-un măsuri sustenabile. Pentru o mai bună fructificare a economiilor de scară și a valorii adăugate, trebuie să dispunem de fonduri care să fie la înălțimile provocărilor cu care ne confruntăm și insist, statele membre trebuie să-și aducă propria contribuție. Nu se vor mai putea ascunde dând vina pe Europa. Nu. Acum, statele membre trebuie să joace această partidă. Protejarea mediului, cercetare, inovare, industria sunt legate indusolubil. Dialogul permanent între universități, centri de cercetare, asociații și întreprinderi reprezintă cheia pentru un binare de succes între mediu și o economie inovatoare și competitivă. Noi vrem o Europa care să fie mai prietenă cu oceanele. Trebuie să continuăm pe acest drum, atât în ceea ce privește diplomația ambientală, așa cum am făcut cu ocazia reuniunii COP24 de la Katowice din decembrie, dar și prin intermediul unor angajamente concrete. În acest sens avem nevoie de toți dintre voi. Este o provocare pe care trebuie să o abordăm și să o câștigăm insieme. Mulțumirile mele, mulțumirile acestui Parlament se adresează vouă, celor angajați în primul rând, în special. Și vreau să vă asigur că veți putea conta întotdeauna pe ajutorul și susținerea noastră. Mulțumesc! <laughs> Okay, then. Thank you very much. Let's continue the second. Bun, mergem mai departe. Am avut plăcerea de a o asculta pe doamna Drake. Iar acum Îi invit pe următorii noștri vorbitori, membrii Parlamentului European, care sunt implicați în acest subiect. O să încep cu domnul Macher. Dar vă rog foarte mult să nu depășiți 3 minute. Acestea sunt uh, regulile de organizare ale conferinței. 3 minute, nu mai mult. O să fac uh, tot ce mi sunt putință, să fiu succint, mulțumesc. Sunt uh, Marc Demesmacar, deputat de la ECR, Mă bucur foarte mult că vă pot uh, vorbi astăzi uh, în mandatul, uh, în acest mandat. M-am implicat activ în toate dosarele privind economia circulară și privind plasticele de unică folosință, dosarul privind plasticele de unică folosință. S-a vorbit foarte mult despre plastic. Plasticul este un material util care își are un rol în societate, dar modul în care folosim și producem plasticul este la ora actuală lipsit de durabilitate și costisitor. Iar reciclarea plasticului este destul de redusă la nivel european, doar 5% din valoarea plasticului, pachete, materiale și mai departe rămân la nivelul economiei. Deci înseamnă că 95% din valoarea plasticului se pierde pur și simplu. Principala, promo- principala promovare este gestionarea responsabilă a plasticului întreg uh, lanțul de valoare. Strategia plasticului trebuie să fie o pârghie pentru stimularea unor modele de afaceri și de consum inteligente, să ofere soluții, soluții și, uh, bineînțeles, asta necesită acțiuni din partea tuturor părților implicate. La plenarea de săptămâna viitoare avem ocazia să, să trecem de la vorbe la fapte. Vom vota rezultatul uh, acordului de trialog privind plasticele de unică folosință, la care, acord la care au ajuns uh, Parlamentul și uh, Consiliul uh, în decembrie anul trecut, după negocieri și nopți lungi pe care nu cred că le vom uita niciun și cu comisarul Vele, dar acest lucru este foarte important și este crucial pentru tranziția noastră către o economie circulară și un pas înainte important pentru a elimina și a ține la, di- de, la distanță uh, deșeurile maritime, fiindcă deșeurile maritime reprezintă o mare problemă pentru mările și oceanele noastre, așa cum a spus uh, domnul președinte, trebuie să, să evităm o situație în care pe viitor am avea mai mult uh, plastic decât pește în oceane. Acest pachet se concentrează mai ales uh, pe cele mai des întâlnite produse de plastic de unică folosință pe care le întâlnim pe plajele europene și ne bucurăm foarte mult ca să interzic și produsele din plastic bio oxodegradabil. Și asta înseamnă că Uh, sigur, acestea se degradează, dar rămân uh, fragmente de microplastic. Și asta este o victorie foarte importantă pentru Parlamentul European, care face o campanie acest sens de foarte mult timp. Statele membre trebuie să reducă folosirea uh, uh ceștilor uh, lor de plastic și a, și a uh, containerul de plastic uh, și apoi uh, ținta de selectare separată pentru sticle de plastic până în 2029 este foarte importantă, această măsură este foarte importantă, fiindcă sticlele de plastic de băuturi răcoritoare sunt cele mai des întâlnite pe plajele noastre și Parlamentul a reușit să convingă statele membre ca până în 2030 toate sticlele de plastic să conțină 30% produse reciclabile. Și am reușit, am uh, mai obținut un lucru foarte important cu uh, filtrele de țigări de plastic, uh, numărul 3 pe această lista celor 10 produse cele mai des întâlnite, fiindcă um, chiștacele de țigări nu se degradează cu totul și producătorii de filtre de țigări vor trebui să plătească pentru infrastructura de curățare a acestor chiștocuri de țigări. Și asta pentru a vorbi despre un, un moment de mare imbold politic sprijinit de cetățeni și de societatea civilă pentru a duce la o schimbare a societății și de a trece la o economie fără plastic. Acum trebuie să punem în aplicare aceste directive și adesea spun că trecerea la o economie circulară ne permite să, tra- să transformăm aceste terenuri uh, lăsate izbeliște în, uh, uh, în mari Uh, câmpuri uh, de aur, acum vor deveni câmpuri albastre. Mulțumesc foarte mult. Um, acum uh, dau cuvântul um, colegului nostru Ricardo Serau Santos, care sperăm să-și, res- să respecte cele trei minute alocate, nu cum a făcut domnul Demesmacher. In 20 years ago, Mulțumesc foarte mult. În urmă cu 20 de ani, un poet Uh, culturez a inaugurat aici Festivalul Culturii și uh, Poeziei. Limba mea vede marea, a spus el atunci în introducere. Some seconds. Uh, De fapt, oameni. De fapt, omul, Homo sapiens, uh, în mod continuu și progresiv, dar apoi uh, accelerat și aproape instantaneu în secolul 20, a devenit prima forță transformatoare a geologiei planetei, ceea ce ne-a făcut să intrăm într-o nouă eră geologică. Zeci de ani de creștere accelerată, inovare industrială, au făcut să depășim cele uh, patru limite planetare, mările și oceanele, care erau un element salivizator a proceselor uh, biofizice, care reglementau uh, ciclul de carbon, iată, acum sunt slăbite. Iar problemele depășesc doar pescuitul excesiv și transportul poluator și invaziv. Oceanele suferă de o creștere a temperaturii medie care duce la pierderea de specii și uh, care și suferă de, care duce la creșterea marelor și a creșterii zonelor moarte fără oxigen în oceane. Multe aceste procese pot părea regionale și, bineînțeles, există aspecte regionale, dar, de fapt, aceste subiecte trebuie să fie abordate, abordate la nivel global. Impactul uman asupra mediului maritim nu ține cont de granițele politice. Orice fel de uh, răspuns uh, în larg sau marea liberă trebuie să fie articulat la nivel comun și pe baza unor dovești științifice. Uh, acesta ar fi un fundament foarte bun pentru viitor. Avem nevoie de programe coordonate ale științelor maritime, nu numai pentru a înțelege în continuare cum s-au lucrurile și pentru a uh, Uh, aten- și pentru a atenua schimbările oceanele. Nu este un obiectiv de marketing acesta, este, trebuie să fie un angajament pe care să-l luăm în serios uh, la nivelul uh, nivel, nivelului de dezvoltare și țările mai țările care respectă țările bogate, mai bogate trebuie să respecte anumite standarde de mediu. Iată de ce trebuie să se pună accent pe învățământ, pe cercetare, pe inovare, pentru a permite ca uh, noua generație de decidenți să își exercite drepturile și datoriile cu mai multă bună știință. Există o planetă, există, avem o singură planetă și moștenirea secolului 21 s-ar putea să reprezintă chiar genocid pentru unele națiuni din Pacific și chiar pentru generația noastră. Și uh, e vorba de credibilitatea noastră științifică și etică, pentru că generația trebuie să se uh, să schimbe calea progresului și această generație este de fapt nădejdea noastră. Vă mulțumesc! Thank you very much also for... Mulțumesc foarte mult și pentru că ați respectat timpul de vorbire. Următorul uh, vorbitor este acum Claudia Monteiro de Aguiar, membra Comisiei TRAN. Aveți trei minute. Muito obrigada. Cumprimentar todos os... Mulțumesc. Uh, mulțumesc tuturor colegilor de la acest panel și comisarilor. Și aceste trei minute vreau să să-i mulțumesc colegii Ghezine pentru tot ce a făcut uh, în domeniul albastru, pentru mări și oceane și aceasta este moștenirea sa în Parlamentul European și vreau să mulțumesc și eh, domnului Ricardo Santos care, chiar dacă sunt, care este de la un alt grup politic, a fost un portughez care mm, în domeniul mărilor a făcut a pus Portugalia pe hartă și vreau să vă, vă vorbesc aici despre toate șansele pe care le oferă oceanele și iată de ce este important să fie o prioritate la nivelul agendei europene și la nivelul agendei internaționale și trebuie să profităm de acest lucru în uh, campanii electorale, să arătăm că ne îngrijorează situația oceanelor și că Parlamentul și Comisia au dat dovadă faptul că vor să ia măsuri acum uh, confruntându-se cu marile provocări care apar acum și, uh, bineînțeles, Vreau să enumăr și eu pe activiștii despre care s-a vorbit. Uh, David Attenborough în uh, programul său pe BBC, uh, The Blue World, ne, ne încurajează să luăm măsuri concrete pentru a rezolva această problemă. Și Uniunea Europeană a dat mare importanță combaterii plasticului în oceane și totuși există um, și provocări suplimentare. Trebuie să propunem în continuare strategii de adaptare pe, la mediu, pe, pe, mediu, uh, pe termen mediu și lung în ceea ce privește pescuitul și în ceea ce privește schimbările climatice. Noi uh, cheltuim 12 uh, miliarde de euro anual în cercetarea maritimă pentru a crea noi servicii și produse pentru economia albastră, dar nu este suficient în ceea ce privește cunoștințele științifice și, și în ceea ce privește mediul maritim. Avem o mare provocare Horizon Europe și cu prioritatea pe care acordă mărilor și, mărilor și oceanelor, trebuie să se deblocheze potențialul mărilor și oceanelor. Aceasta s-ar putea să fie cheia continuării acestui proces. Cu, e nevoie de toți, de noi toți, pentru a, face față acestor mari provocări. Putem să continuăm, așa cum s-a făcut la Comisia pentru Transport, unde într-un Uh, document foarte important, s-a continuat strategia pentru folosirea uh, gazului natural lichefiat, un combustibil alternativ uh, în transport. Dar trebuie să fie înlocuite combustibilul mai poluant tradițional și să nu uităm de altele surse de energie, trebuie să, ne, să avem o abordare mai intersectorială, bazată pe mm, politica maritimă integrată. Uh, domnul doctor Tiago Pitaicunia a avut un rol foarte important în această politică maritimă integrată și ne va prezenta punctul de vedere și uh, în încheiere dați-mi voie să vorbesc despre regiunile ultraperiferice în contextul maritim, mai ales uh, dat fiind localizarea sa în Oceanul Atlantic și Oceanul Indian. Și acestea joacă un rol foarte important în ceea ce privește studiul și combaterea efectelor schimbărilor climatice asupra biodiversității și ecosistemelor maritime. Iar în acest context aș dori să vă spun că o să uh, propun, indiferent de efectul său, un centru de combatere a poluării maritime care să-și aibă sediul într-una din aceste regiuni ultraperiferice, poate la Madeira, pentru a se studia uh, acest subiect și pentru a putea să combatem această amenințare, iar uh, acesta să lucreze mână în mână cu Agenția Europeană de Siguranță Maritimă, care și are sediul tot în Portugalia. Și, în final, vreau să vă încurajez pe toți uh, comisie, parlament, organizații guvernamentale și tineri prezenți aici. Cu toți trebuie să depunem eforturi în uh, această luptă împotriva deșeurilor maritime și trebuie să luptăm cu toții pentru viitorul nostru, pentru că vrem să avem uh, oceane din ce în ce mai bune și mai sănătoase. Vă mulțumesc! Thank you, thank you indeed, colleagues, for your... Mulțumesc uh, foarte mult, dragi colegi, pentru uh, contribuțiile aduse. Îi vom asculta acum um, și pe uh, invitații noștri, pe care îmi face mare plăcere să-i prezint. Începem cu domnul Tiago Pita Icunia, director executiv al uh, Fundației uh, Oceanul Albastru, Oceanul Azul. Aveți patru minute. Chair. Thank you, Mother. Thank you very much, Madam Chair. Distinguished members of the European Parliament, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați europeni, domnule comisar uh, Vela, dragi colegi de la Comisia Europeană. Sistemul de oceane este cel mai uh, critic sistem uh, de susținere al planetei. Cu toate acestea, impactul uman acumulat uh, destabilizează funcțiile oceanului de producere a, biomese, biomasei, menținere a, bio, a biodiversității și crearea de oxigen. În uh, consecință, oceanul se schimbă, uh, chiar și în ceea ce privește compoziția sa biochimică. Uh, oceanul trece printr-o criză profundă care nu este încă înțeleasă și percepută în adevărata sa amploare de specia umană. Nu știm care este soluția necesară pentru a combate această problemă. Anul 2020 va deveni un an care va marca nu succesul, dar uh, Fundația Oceanul Azul se teme că va fi uh, un uh, punct emblematic pentru nemulțumirea pe care o provoacă lipsa de soluții. Generațiile tinere sunt din ce în ce mai frustrate de această realitate, după cum vedem că mm, vedem acest lucru și intervențiile reprezentanților tineri pe care am auzit înainte. La ora actuală, ONU ONU discută organizarea de Portugalia și Kenya a unei conferințe mondiale pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Este o veste bună, dar nu este sfârșitul luptei. Problema oceanelor nu va fi uh, uh, rezolvată în totalitate prin implementarea obiectivului 14. Este nevoie de o abordare amplă care să unească elementele care formează imaginea de ansamblu, adică lega, legătura dintre schimbările climatice și ocean și sau între modelul nostru de dezvoltare economică, care depinde foarte mult de uh, Eh, extracția de resurse naturale și impactul negativ eh, pe care îl are acest model asupra oceanelor. Comunitatea internațională, eh, reprezentată de ONU, are ocazia de a face apel la următoarea conferință ONU a oceanelor, apel pentru acțiune, pentru luarea de măsuri. Avem o răspundere pe care noi, la fundația noastră, o simțim și uh, facem eforturi mari pentru a proteja noile uh, zone maritime protejate, pentru a implementa uh, practicile sustenabile de pescuit și a dezvolta economia durabilă. Ne bucurăm că Guvernul Regional al Azorelor, în uh, parteneriat cu uh, Fundația Oceanul Azul și Fundația White, în urmă cu uh, mai puțin de o lună, au decis să aloce 15% uh, din zonele um, de economici exclusive din Azore pentru uh, a fi zone marine protejate. Un procent semnificativ din mările europene. Sperăm că Comisia Europeană va susține zorele în implementarea acestei măsuri importante, nu doar pentru arhipelag și, sau pentru Portugalia, ci pentru tot uh, estul Oceanului Atlantic. Domnilor și domnilor, Fundația Oceanul Azul nu crede că vom realiza oceane uh, sănătate doar promovând conservarea oceanelor. Credem că soluția este și în mâinile economiei, pentru că modelul nostru de dezvoltare economică se dovedește a nu fi compatibil cu sustenabilitatea de mediu a planetei. Există o necesitate acută de schimbare a acestui model, ceea ce impune ca condiție preliminară analizarea uh, uh, naturii ca și capital, capital natural al societăților noastre umane. Dacă natura devine capital, acțiunile de păstrare, de conservare ale naturii vor deveni acțiuni economice. Vor fi considerate investiții de capital și nu costuri. Uh, acest lucru uh, înseamnă că capitalul natural va trebui să fie uh, uh, transformat, uh, cuantificabil. Um, cum s-a menționat aici obligațiunea albastră, um, care ar trebui să fie cuantificată de Banca Mondială. putem avea o agenda oceanelor pentru dezvoltare care promovează um, modele de afaceri sustenabile din punct de vedere al modului. Cu cât amânăm mai mult acțiunea, cu atât vor fi mai radicale schimbările necesare. Um, generațiile tinere arată că nu mai au răbdare. La nivel global, um, factorii de decizie nu iau în serios uh, criza oceanelor coralii, uh, prădătorii, fundul oceanelor și uh, alte plante subacvatice sunt amenințate. Putem intra într-un cerc vicios în care vom intra în recesiune mai profundă din cauza biodegra biodegradării mărilor. Mulțumesc! Thank you very much. Now I turn to Dr. Vladimir Ryabinin. Mulțumesc, îi dau uh, cuvântul domnului uh, Vladimir Liabienen, asistent director general al UNESCO. Aveți uh, cuvântul. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă salut în numele UNESCO și a directorului general, doamna Audrey Azule. Aș dori să contribui la această discuție. Nu am să repet ce s-a spus deja menționarea, uh, dimensiunea Națiunilor Unite este una globală și vreau să însă să mă adresez tinerilor de aici. Și să vă spun că este o profesie minunată oceanografia în acest uh, secol. UNESCO are un rol standard în orientarea științelor oceanului. Există trei zone în acest uh, Comisie Oceanografică a UNESCO pentru a folosi timpul într-un mod productiv. Aș dori să subliniez contribuția Global US Avem o cooperare excelentă prin mare cu Comisia Europeană, dezvoltând un proiect global cu privire la planificare maritimă specială, încercând să ne asigurăm că o treime din zona totală a zonelor exclusive economice până în 2030 vor fi acoperite de acorduri guvernamentale adoptate și prin planuri maritime specializate. De o cooperare se uh, preconizează și cu uh, Centrul de Inovare, funcționăm uh, foarte bine și cu programul Orizont 2020 și avem și acțiuni interesante în ceea ce privește observarea. Științele oceanografice au menirea de a evidenția problemele cu care se confruntă omenirea. Știm cât carbon este absorbit de oceane, câtă căldură este absorbită, ce se întâmplă cu oxigenul, dar nu am fost în măsură până acum să propunem soluții bune. Situația ne amintește cu ce s-a întâmplat în domeniul climei în 2008. Știința exista, dar nu a existat un acord și nu s-au luat acțiuni. Deci și aici trebuie să acționăm acum, pentru ca științele să poată lua măsuri. Nu este vorba aici de orice fel de mm, activități științifice, ci măsuri care au menirea să rezolve problemele cu care se confruntă oceanul acum. Domnul Santos face parte din acest comitet de inițiativă. Haideți să vă spun care este planul. Planul este să facem descoperiri în mai multe domenii de știință, cartografire, observare, colectare de date, înțelegere ecosistemelor, inclusiv a ecosistemelor marine adânci, de asemenea gestionarea dezastrelor în oceane, Vedeți așadar și mai ales mm, problema deșeurilor. Aceste descoperiri, care sunt și uh, mm, vor fi importante, vor permite foarte beneficii pentru societate. Gestiunea zonelor de coastă, adaptarea la schimbările climatice, planificarea marină specială. Deci știința va ajuta acele domenii de activitate care fac oceanul profitabil, dezvoltarea economiei albastre și mai ales nu în detrimentul sănătății oceanelor. În curând va avea loc o întâlnire la nivel global în uh, Copenhaga, în luna mai. De asemenea, și conferința la care se referea Tiaga se va concentra asupra acțiunilor care decurg din știință. Eu sper că Europa va lua în serios acest mesaj și va contribui la științele oceanografice. Avem și un slogan. Oceanul de care avem nevoie pentru viitorul pe care îl dorim. Acum vorbim despre științele de care avem nevoie pentru oceanul pe care ne-l dorim. Mulțumesc foarte mult! Am să dau acum uh, cuvântul pe final domnului profesor Peter Herzig, director executiv la Geomar Helmholtz Center pentru cercetare oceanografică din Kiel. Vă rog, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre oceane și mări curate din perspectiva cercetării și o să vă vorbesc despre o cifră pe care ați mai auzit vorbim despre asta, 70% din planete acoperite de apă uh, și asta este alcătuită din uh, oceanele uh, noastre și mările noastre. 70% din planetă uh, este acoperită de apă. Iată de ce avem o planetă albastră și nu e neapărat planeta plămâni, ci planeta oceanelor, să zicem așa. Oceanele sunt importante pentru noi, nu numai pentru că sunt atât uh, de, din cauza dimensiunilor, ci pentru că sunt ecosistemul cel mai mare de pe planetă și s-a vorbit astăzi despre oxigen, uh, care este o problemă. Ocean, oceanul reprezintă 50% din uh, oxigenul pe care îl respirăm, datorită activității microorganismelor din oceane. Dacă nu ne-ar mai face această favoare, n-am mai putea să respirăm. Da, mai puteați fi mai aici în această sală, deci iată ce funcție importantă, au și ce serviciu important fac pentru noi. Oceanul reprezintă 30% din uh, uh, dioxidul de carbon de la începutul industrializării, pe care, din dioxidul de carbon emis de noi și 30% din uh, dioxidul de carbon înseamnă că nu mai vorbim astăzi de țintă de 1,5 sau 2, 2 grade, țin, uh, de 2 grade, și am vorbit despre 4 grade, iată, iar ne-a făcut o mare favoare, dar uh, asta vine cu un cost, uh, absorpția, uh, această absorpție de dioxidul de carbon duce la eutrofizarea mărilor și oceanelor. Iar Oceanul absorbe și o mare parte a încălzirii planetei și, bineînțeles, produce hrană pentru milioane de oameni. Oceanele sunt cruciale pentru existența noastră. Oceanele reprezintă viața, sistemul care dă viață planetei. Iar uh, acest uh, organism care ne dă viața acum suferă, este bolnav, dar noi uh, nu avem grijă de acest bolnav îi, um, îi uh, știrbim resursele de oxigen, uh, ducem la acidificarea oceanelor, uh, crește temperatura oceanelor și nivelul mării, poluăm oceanele cu plastic. Plasticul este numai un poluator, dar și poluare chimică și organică și așa mai departe și dăunăm și biodiversității oceanelor nu, nici măcar nu am descoperit uh, întreaga biodiversitate a oceanului, dar uh, am uh, distrus o mare parte a acesteia. Pescuitul excesiv, s-a vorbit despre asta, dar și despre speciile invazive. Asta constatăm noi la ora actuală, dar mai există și o altă problemă, faptul că în 2050 uh, vom, uh, va crește populația Pământului cu 50%, ajunge la 10 miliarde de oameni, ceea ce înseamnă că această creștere a populației, populația suplimentară, va avea nevoie de 50% mai multă hrană, energie și resurse. Iar acestea, partea acestea va trebui să vină din oceane, de la mări și oceane. Iată, deci și mai multă presiune asupra oceanelor uh, și uh, trebuie să facem ceva. Ocean sănătoase pentru oameni sănătoși necesită uh, mai multe, mai multe cercetare concentrată pe soluții. Sigur, cercetarea de bază este un punct de plecare, dar avem nevoie de mai multă cercetare bazată pe soluții, mai multă coordonare a cercetării și mai multă finanțare țintită pentru a ajunge la rezultate, la, la rezultate concrete, la acțiuni. Europa trebuie să gestioneze mai bine acțiunile de salvare a oceanelor pentru viitoarele generații de pe planeta noastră, să, vorbiți, să mai vorbiți despre acest, despre acest lucru și vreau să fiu mai provocator acum, fiindcă totdeauna m-am întrebat de ce există o agenție spațială europeană, dar și, nu și o agenție oceanică europeană. Dar fiindcă aceasta este o chestiune fierbinte și toată ziua astăzi ni s-a spus că trebuie să facem ceva. Uh, deci poate că e nevoie de mai multă vizibilitate, mai mult leadership și mai multe acțiuni din partea Uniunii Europene în ceea ce privește salvarea mărilor și oceanelor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am ajuns la final acestui uh, panel. Vă mulțumesc tuturor participanților. Ehm, bineînțeles, să încercăm să prezentăm în mod eh, amplu și cuprinzător eh, situația oceanelor și eh, acțiunilor de, de salvare a oceanelor și de protejare a oceanelor. Și că am reușit să facem asta, dar fiindcă am fost și presați de timp. Și o să-l rog acum pe colegul Henkel să ia locul aici la prezidiu pentru a prezida următorul panel care se referă